Good afternoon, dear colleagues. Bine ați venit, dragi colegi. Vă rog să vă așezați pentru a putea continua. Declar adunarea, întâlnirea constitutivă a Comitetului, Comisiei Parlamentare Liber deschisă. După cum știți, obiectivul nostru este să alegem președintele și cei patru vicepreședinți ai Comisiei conform regulii 191 din regulamentul de procedură. Ordinea va fi următoarea. Bineînțeles, în primul rând vom vota președintele și apoi cei patru vicepreședinți. După cum a scos în evidență deja, secretariatul întrunim corumul necesar, așadar sunt prezenți mai mult de 15 membri. Prin urmare, vă invit în continuare să faceți propunerile dumneavoastră pentru președinte, doamna Gânț, în numele grupului nostru prezentăm propunerea domnului Fernando López Aguilar ca președinte. Vă mulțumesc. Îl întreb pe domnul López Aguilar dacă acceptă această propunere. intervenție fără microfon, dar domnul Lopez confirmă. Mai dorește altcineva să-și uh, să facă o propunere? Se pare că nu. Prin urmare, propun să votăm prin aclamare. Congratulations, dear colleague, and please. Felicitări, uh, stimate coleg, vă invit să vă ocupați locul în calitate de președinte reales al, ace al acestei comisii parlamentare. This is the only point today. This is the only point. Consider the elections. And that will be it. And then the vice. No, we elect the vice chair. Okay, just let me express gratitude and then we proceed. Okay. Good afternoon. Stimați membri, dați-mi voie să încep prin a vă spune că mă simt onorat să fiu președintele acestei comisii, comisii libe. A fost uh, prima alegere a mea atunci când mi-am început activitatea aici la Parlament. Și dați-mi voie să vă spun că am venit aici uh, specializat în uh, drept constituțional european, Am avut onoarea de a lucra pentru țara mea, Spania, ca ministru de justiție și am fost astfel membru al guvernului spaniol. Prin urmare, aveam uh, impresia că știam ceva despre Parlamentul European, însă mă înșelasem. Dați-mi voie așadar să vă spun cât se poate de sincer că am învățat. Am învățat ce anume presupune Parlamentul European în acești doi ani și jumătate. Am avut onoarea de a împărtăși aceste experiențe cu dumneavoastră, membrii Comisiei Libe, Vă sunt recunoscător și aș dori să-mi exprim uh, recunoștința cât se poate declar pentru înțelegerea și uneori pentru iertarea de care ați dat dovadă, pentru felul în care ați trecut pentru eventuale, peste eventuale momente de tensiune cu care ne-am confruntat în elaborarea unei uh, Um, agende impresionantă pe care o vom uh, realiza în acest mandat al Parlamentului European. Am venit aici în, și în uh, ciuda tuturor uh, opreliștilor cu care s-a confruntat tratatul de la Lisabona a fost aprobat, s-a creat uh, zona de justiție și securitate, s-a adoptat planul de acțiune pentru programul um, Stockholm în cadrul președinției spaniole și ne-am confruntat apoi cu un volum impresionant de muncă. Sunt convins că veți fi de acord cu mine că a fost într-adevăr extrem de dificil, ex- a fost extrem de greu, a presupus foarte mult timp, însă a fost extrem de uh, avantajos, de interesant să lucrăm în această comisie parlamentară care este cea mai activă din acest parlament E vorba de comisia care concentrează cel mai mare volum de muncă dintre toate comi comisiile din acest Parlament. Iată de ce mă bucur să am posibilitatea acestui al doilea mandat la jumătatea legislaturii să mă autodepășesc, să mă îmbunătățesc împreună cu ajutorul dumneavoastră, să continuăm să conlucrăm în abordarea unor subiecte extrem de interesante pe care le-am gestionat în ultimele luni, deosebit pachetul referitor la azil, pachetul privind uh, imigrația, cooperarea uh, judiciară, care are nevoie de un mic imbold, uh, a fost uh, încurajat de-a lungul acestei președinții poloneze și trebuie să încercăm să profităm la maxim de președinția actuală daneză și de următoarea președinție um, condusă de Cipru. Cred că ne vom bucura de această perioadă petrecută împreună cu siguranță și vă mulțumesc sincer pentru încrederea pe care mi-ați arătat-o oferindu-mi posibilitatea de a fi în continuare președintele acestei comisiei, acestei comise în uh, măsura posibilităților mele. Fiind spuse toate acestea, vă mulțumesc pe scurt. Vă mulțumesc foarte mult. Stați voi să continuăm uh, acum cu alegerea celor patru vicepreședinți ai Comisiei Libe. Vom uh, continua așadar. Vă invit prin urmare să faceți uh, propuneri succesive pentru până la patru vicepreședinți. Prim vicepreședinte, secund, terț și uh, așa mai departe. Vom întreba apoi că candidații potențial dacă acceptă. Propuneri, domnul Bușutil? Domnule președinte, dați-mi voie să vă felicit pentru realegerea ca al acestei comisiei. Vă urez toate cele bune pentru următorii doi ani și jumătate. Aștept cu nerăbdare uh, cooperare îmbunătățită și mai uh, strânsă cu dumneavoastră. Pentru prima propunere, numele grupului meu, aș dori să o propun pe Kinga Gal. Vă mulțumim, domnule Busutil. Alte propuneri? Da, vă rog, domnule Head. Vă mulțumesc, domnule președinte. Felicitări. Grupul nostru, SND, dorește să o propună pe Kinga Agans ca vicepreședinte. Vă mulțumim. Trece a, așadar a doua propunere, doamna Weber. Vă mulțumesc, domnule președinte, și felicitări. Sper să avem o bună cooperare în această a doua jumătate a mandatului. Aș dori să o propun pe doamna Sofie Intfeld ca vicepreședinte din partea grupului ALDE. Vă mulțumim, doamna Weber. Avem o a treia propunere așadar și domnul Busutil încă o dată. Domnule președinte, intervin pentru o propune pentru vicepreședintele terț. Nu știu dacă colega mea, Renate Weber, se referea la cel de-al patrulea vicepreședinte, însă în ceea ce privește cel de-al treilea vicepreședinte, doresc să, să-l propun pe Salvatore Iaconino. Da. Ok. Then, according to the... Prin urmare, conform uh, regulilor uh, Comisiei și uh, Parlamentului, Propunerile sunt următoarele. Prim vicepreședinte, colega noastră, doamna Gal, a doua propunere pentru colega noastră, doamna Entfeld, a treilea vicepreședinte, colegul nostru, domnul Iacolino, și al patrulea vicepreședinte, doamna Gams. Dacă suntem de acord referitor la această ordine, Aceasta a fost situația pentru cel de-al doilea prim mandat. În ceea ce privește aceste persoane propuse, dacă ele urmează să fie realese, putem continua prin vot, prin aclamație sau vot. Există obiecții? Dacă nu, înseamnă că există un acord referitor la acest pachet de propuneri. Sunteți cu toții de acord? atunci putem înțelege că au fost aleși prin aclamație, da? Mr. Borghezio? Domnul Borghezio. Vreau doar să spun că sunt de acord. Una abstențiune? Vreau, vreau să spun că mă abțin. Seria un consenso de aclamație? Așadar, în rest, se pare că s-a votat prin uh, aclamare. Așadar, felicitări celor patru nominalizați. Having proceed, proceeded to the constitutive session of this prin urmare, ședința constitutivă a Comisiei Libe pentru alegerea membrilor de la prezidiu, dacă nu mai există alte puncte pe ordinea de zi, dați-mi voi să vă anunț că următoarea ședință va avea loc pe, ianuarie, pe 25 ianuarie la ora 9 dimineața până la ora 12.30 și se va relua apoi la ora 3 după masa până la ora 6.30 aici la Bruxelles. Și pe data de 26 ianuarie va avea loc o altă întâlnire de la ora 9 până la 12.30. Vă mulțumesc încă o dată!